politice, pentru că iată, acest lucru este într-adevăr rar. Sper să putem vota acest raport, sper ca votul să fie pozitiv și vă mulțumesc încă o dată pentru participarea la discuție. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc, Lidia, mulțumesc uh, pentru raport și felicitări pentru activitatea întreprinsă. Dezbaterea a luat sfârșit. Votul acestei rezoluții are loc la ora 12 astăzi. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre o întrebare cu solicitare de răspuns oral către Comisie cu privire la serviciile poștale. Vine de la Comisia pentru Transport și pentru Turism. Dau cuvântul domnului Brian Simpson, cel care a redactat întrebarea. Aveți 5 minute la dispoziție. Thank you, President. I... Mulțumesc, domnule președinte. Eu mă exprim în numele Comisiei de Transport și de Turism. Mi revine onoarea să fiu președintele acestei comisii. Domnule președinte, cei care au urmărit procesul liberalizării serviciilor poștale și-au dat uh, seama că drumul a fost extrem de lung și de anevoios. Chiar de la început, la sfârșitul anilor 80, Parlamentul European a vrut să se asigure că orice liberalizare, orice proces de liberalizare nu ar trebui să aibă consecințe negative asupra condițiilor de muncă și ar trebui să garanteze servicii poștale universale pentru cetățenii europeni. Tehnologia modernă a schimbat radical felul în care oamenii comunică unii cu alții, însă până la urmă cetățenilor le place uh, să se întâlnească zilnic cu poștașul care le aduce scrisoarea acasă. De aceea, punctul de plecare ar trebui să fie faptul că serviciile poștale nu vizează doar uh, uh, obiective economice, ci că reprezintă și un uh, serviciu universal care trebuie să fie sprijinit. Pornind de la acest punct de plecare, am uh, ajuns la directiva 2008-6 CE, care uh, are ca scop uh, desăvârșirea pieței serviciilor poștale până la sfârșitul acestui an. Scopul acestui acestei întrebări orale din partea Comisiei de Transport și de Turism este să reamintească Comisiei uh, de uh, garanțiile puse de Parlament în această directivă în domeniile protecției sociale și a rezultatelor și a finanțării uh, serviciilor universale. Și să reamintească și statelor membre că sunt obligate ele să protejeze atât aceste domenii și nu, așa cum au făcut uh, în cazul liberalizării serviciilor feroviare, să ignore pur și simplu legea. Și aici uh, suntem confruntați cu o dilemă, domnule președinte. În primul rând, există un fel de suspiciune la aici, la Parlament, că Comisia nu va pune în aplicare aceste aspecte importante ale Directivei 2008-6, ci că va veghea doar uh, uh obiectivele economice legate de liberalizarea acestui sector. Și în al doilea rând că statele membre vor merge, vor merge în uh, pas de melc și nu vor face nimic pentru a-i ocrăti pe uh, lucrătorii uh, poștali, pe poștași și deci că nu vor respecta toate prevederile legate de serviciul universal. Deci au apărut mai multe întrebări clare, patru întrebări clare de altfel, care necesită răspunsuri pe șleau din partea Comisiei. Și aceste patru întrebări uh, sunt uh, incluse de întrebarea noastră orală. Ă, nu ă, vrem să primim răspunsuri tehnice, ă, așa cum se fac la comisie, și nici citate din diverse tratate. Comisia mea cunoaște foarte bine aceste tratate. Solicităm garant, garanții în legătură cu ce s-a hotărât în directiva 2008-6, inclusiv garanțiile legate de lucrătorii poștari uh, din uh, toate uh, statele membre. De asemenea, dorim să ni se garanteze faptul că serviciile poștale sunt tratate ca un serviciu universal. Dorim să se facă și studii în legătură cu livrarea, cu furnizarea acestui serviciu universal sau cel puțin de câți bani ar fi nevoie până când piața să fie finalizată. Dorim ca Comisia să desfășoare o analiză de impact totală în legătură cu liberalizarea serviciilor poștale, a pieței poștale, și faptul că în acest sector se va ține cont nu numai de uh, latura economică. În concluzie, domnule președinte, am putea să ne întrebăm de ce această întrebare orală e discutată la Parlament în acest moment. Din nefericire, răspunsul își are originea în suspiciunea și chiar lipsa de încredere că după atâția ani de liberalizare a acestui sector, statele membre vor continua să ignore prevederile și articolele legate de uh, condițiile sociale din directivă și deci că Comisia le va permite să facă acest lucru. Ceea ce sigur că nu poate fi tolerat. Noi, Parlamentul European, nu vom aștepta, uh, nu vom uh, tolera uh, la fel de, același dezastru ca în liberalizarea serviciilor feroviare statele membre trebuie să aplice toate prevederile directivei 2006 și Comisia trebuie să se asigure că statele membre vor face acest lucru. Dacă nu, din punctul nostru de vedere, ar fi o neîndeplinire a obligațiilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Brian. Mulțumesc uh, pentru faptul că ți-ai uh, respectat timpul alocat, ai terminat uh, fix la cinci minute cu o intervenție extraordinară și are acum cuvântul domnul comisar Barnier pentru a răspunde în numele Comisiei la această întrebare. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, domnule Simpson de șapte-opt luni sunt membru al Comisiei Europene și m-ați auzit de multe ori spunând un lucru, inclusiv aici, în ianuarie, la audieri, că sunt într-adevăr angajată, am un angajament personal când vine vorba de uh, păstrarea intactă a garanțiilor sociale pentru serviciile noastre poștale și o deschidere eh, și o liberalizare a pieței eh, responsabilă față de cetățeni. Ehm, avem actul pieței unice care ne spune că dorim să aprofundăm piața unică, dorim să o finalizăm ca și o oportunitate majoră pentru ocupare, dar și pentru salvgardarea condițiilor sociale eh, ale, serviciilor, ale lucrătorilor din serviciile poștale Iată întrebarea pe care o puneți dumneavoastră, domnule Simpson. În întrebarea dumneavoastră e vorba de un proiect uh, foarte important, care nu durează de câteva luni încoace, ci a început de multă vreme. Această deschidere a pieței va începe în 2011, uh, în 16 state membre, 95% din serviciile poștale vor fi astfel deschise spre competiție. Este o reformă care a fost foarte bine cântărită, ea a fost lansată pas cu pat în 92 uh, și numai puțin de trei directive au venit să concretizeze această voință politică și, bineînțeles, am primit și avalul democratic uh, din partea mai multor parlamente și uh, Ehm, știți foarte bine că ultima ehm, directivă din 2008, o cunoașteți bine, domnule Simpson, a fost adoptată cu sprijinul Parlamentului European și cu o mare majoritate la Consiliu. 25 de state membre au votat pentru această reformă. Ehm, deci am avut transparență, nu am făcut-o în secret și nici din întâmplare, ci a fost un lucru foarte bine cântărit 25 de miliarde de cifră de afaceri, ci mai multe milioane de locuri de muncă din acest sector, un sector foarte important care prin această reformă poate să evolueze, poate să se reformeze, oferind servicii atât de importante atât pentru firme cât și pentru cetățeni desăvârșirea acestei piețe unice, eh, atunci când ea e făcută în mod rațional și cu măsuri însoțitoare adecvate, este mereu un gaj de adaptare la schimbări și de inovații. Deci, creștere economică, mai bune servicii în slujba cetățenilor și a firmelor. Este clar că operatorii eh, poștali eh, au de-a face cu niște provocări specifice, având în vedere mediul în care acționează. Noi am însoțit uh, și urmărit cu atenție evoluția acestui sector, propunându-i o reformă rațională și progresivă. Noile tehnologii modifică substanțial uh, comunicarea, schimbul de informații, serviciile electronice se accelerează, se multiplică Uh, și știm foarte bine că aici avem și efectele multiplicatoare ale crizei economice și ale contextului actual. Doamnelor și domnilor deputați, uh, cinstit vorbind, cine poate să creadă că uh, o amânare bruscă a ceea ce am pregătit cu atâta migală poate să fie un adevărat răspuns la situația actuală. Bineînțeles că ne dorim uh, implementarea obiectivelor din Cartea Verde din 92, adevărate aturi pentru uh, sector, avem operatori poștali eficace, printre cei mai buni din lume și, bineînțeles, ne dorim un cadru uh, legislativ tot așa uh, sănătos și eficient. Deci un cadru legislativ uh, solid, uh, sprijinit de autoritățile naționale de reglementare și de operatori, am lucrat cu ei și în trecut. Iată cum dorim să deschidem piața spre concurență și acești operatori, uh, reglementatorii naționali vor fi vârful de lance la acestui proces. Eu sper că toată lumea își va îndeplini așa cum trebuie sarcinile. Bineînțeles că reforma este într-un stadiu foarte avansat de implementare și nimeni uh, nu ar dori o incertitudine juridică generalizată dacă am uh, bate asupra loc sau dacă ne-am opri. Așa că dacă am îngheța acest proces, uh, sectorul s-ar confrunta cu o stare de imobilism. Iată care sunt principalele temeri Um, formulate și când vine vorba de condițiile de muncă, știu foarte bine domnilor deputați, domnilor deputați, uh, ce înseamnă acest lucru pentru sectorul poștal. Avem o a treia directivă uh, în domeniu care uh, întărește aceste exigențe sociale. Și m-aș referi la text, dacă îmi permiteți, la textul directivei. Acolo se vorbește foarte clar de exigențiile sociale care trebuie să fie neapărat îndeplinite în vederea liberalizării serviciilor poștale. Iată Uh, vreau să vă spun că noi ne vom asigura că toate aceste exigențe, aceste condiții sunt respectate. Uh, comisia uh, în 2013, în lumina acestor revoluții, va propune, va publica un raport înaintat spre Comisie și Parla- Consiliu și Parlament în acest sens. Și ca și comisară, și uh, eu însumi și domnul președinte comisar uh, Barroso uh, vrem să vă dăm asigurări că um, în acest sens vom avea creat un grup de utilizatori în 2011 deci. Deci este vorba de un grup al utilizatorilor care va fi creat, astfel încât atât firmele, întreprinderile, cât și uh, cetățenii, dar și sindicatele care joacă un rol atât de mare, dar și Parlamentul să se reunească la aceeași masă de discuții și să poată să analizeze ce se întâmplă pe teren, la fața locului să fie informat de comitetul de evaluator despre uh, modul și ritmul în care au loc aceste evaluări ca să se verifice foarte clar implementarea corectă a diferitelor uh, reforme ale serviciilor poștale. Iată ce vreau să vă spun și mulțumesc și uh, uh, bineînțeles domnului Simpson, domnule președinte, domnilor colegi, bineînțeles că vom vedea că acest lucru se întâmplă în mod foarte eficace și transparent. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum trecem uh, la reprezentanții grupurilor parlamentare. Începem cu PP-ul, domnul Ferber, două minute. Președinte, comisar. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, ca raportor al celei de-a doua sau a treia directive privind serviciile poștale, mă bucură faptul că și în această legislatură această temă este plasată pe ordinea de zi. Consider că este important acest lucru, odată pentru că trebuie să arătăm ce anume am reușit să facem din, de la elaborarea din 92 a cărții verde încoace și Desigur, trebuie să discutăm despre calitatea serviciilor poștale peste tot în Europa. Aceasta s-a îmbunătățit de atunci și până acum. Îmi amintesc de faptul că, în urmă cu două legislaturi, am spus în acest Parlament că este că de obicei cel care merge în concediu ajunge înaintea ă, cărților poștale trimise acasă, ajunge acasă. Uh, dar de atunci și până acum situația s-a modificat și la nivel transfrontalier, la nivelul implementării serviciilor poștale, am evoluat. Am îmbunătățit calitatea serviciilor poștale și la nivelul statelor membre. Discutăm așadar despre un serviciu universal, unitar, unitar la nivel european și dacă reușim să-l implementăm, dacă reușim să facem acest lucru, atunci este foarte bine. Serviciile poștale uh, uh, s-au îmbunătățit și important este și faptul că am reușit să le menținem la un nivel optim. Așa a spus și președintele Comisiei de Transport, așa a spus și comisarul, lucru perfect adevărat. Acum discutăm despre faptul că pe 1 ianuarie 2011 se va ajunge la liberalizarea completă a serviciilor poștale. Trebuie să securizăm așadar acest domeniu al serviciilor poștale și doresc să subliniez faptul că a fost o condiție sine qua non la a treia directivă să prevedem faptul că, odată cu liberalizarea serviciilor poștare, nu vor, fi, nu vor avea de suferit ă, serviciile în sine, ci că reg, vechile reguli vor fi în continuare valabile în statele membre și de la 1 ianuarie 2011. Vom fi foarte exigenți nu vom avea doar întrebarea orală de astăzi, ci vom avea și un uh, raport la comisie și, domnule comisar, vom fi foarte atenți la ceea ce se întâmplă și, dacă este necesar, vom trage concluziile uh, necesare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ferber! În numele socialiștilor și democraților, două minute, domnul El Cadraui. Vă mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Domnule comisar, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră și Mulțumesc și pentru această idee de uh, înființare a grupului uh, de lucru pentru utilizatori. Întotdeauna noi uh, am spus că trebuie să facem mai mult. Întotdeauna am criticat în punerea în aplicare a directivei privind serviciile poștale, pentru că două elemente cheie nu au fost suficient aprofundate sau în orice caz nu avem suficiente garanții. Latura socială, condițiile de muncă și finanțarea serviciului universal care trebuie să uh, fie asigurate în uh, virtutea directivei. Aceste două elemente sunt de altfel uh, strâns legate între ele. În ceea ce privește aspectele sociale, nu e doar de competența statelor membre <clears throat> un um, astfel de domeniu. Cred că ar trebui să creăm aceleași condiții între noi operatori de pe piață și operatorii tradiționali. Sigur că trebuie să reducem costurile uh, într-un domeniu în care uh, uh, salariile uh, reprezintă o parte foarte importantă din cheltuieli. Ne dăm în realitate ne dăm seama că poștașii adesea sunt angajați pe baza unor contracte pe durată determinată, sunt, au salarii precare și cred că ar trebui să, e de datoria noastră, să asigurăm o mai bună securitate socială și ar trebui ca serviciile să fie aceleași pentru toți cetățenii. Apoi avem și o uh, finanțare globală care riscă să ne pună probleme pe anii următori. Sigur că ne temem că, având în vedere uh, toate aceste elemente, presiunea acestui uh, sistem va fi foarte mare. Deci, iată întrebările noastre. Credeți că punerea în aplicare a acestei directive ar trebui, deci, um, o mai multă echitate socială va fi greu de pus în aplicare? Apoi, în al doilea rând, vorbim de anul 2013. Mă întreb dacă nu ar trebui să analizăm pe termen scurt felul felul în care această directivă este uh, pusă în aplicare în statele membre, mai ales în cele două domenii, uh, uh, condițiile sociale și finanțarea serviciului universal. Și apoi mă întreb dacă Comisia va încuraja dialogul social în acest domeniu pentru ca condițiile să fie aceleași pentru toți operatorii. Vă mulțumesc! Mulțumesc! În numele grupului ALDE are cuvântul Mulțumesc, domnule președinte. Trăim într-o Europă în care dorim ca oamenii să trăiască bine unii cu alții și să aibă acces la toate domeniile vieții care sunt importante pentru ei. Știm foarte bine că în Europa există acum o mare schimbare demografică. Deci pe viitor vor avea, schimbări în continuare, vor avea loc schimbări în continuare și vrem ca persoanele să fie aprovizionate cu serviciile de care au nevoie pentru a comunica. Evident, serviciile poștale sunt extrem de importante aici, pentru că discutăm despre un serviciu universal care trebuie asigurat. De o parte, este important să vedem cum anume putem să garantăm existența serviciilor poștale în regiunile mai îndepărtate, mai izolate, la prețuri decente și trebuie să vedem cum anume putem implica personalul în acest sens, astfel încât și nivelul salarizării să fie unul optim. Nu este o situație ușoară pentru statele membre, știm acest lucru, însă am decis deja, domnule comisar, și noastră ați spus că statele membre sunt de acord cu decizia noastră, că vrem să facem acest lucru. Uh, Acum, desigur, vrem să mijlocim și posibilitatea utilizatorilor de a depune reclamații, pentru că dacă ceva merge prost, atunci cetățeanul trebuie să aibă dreptul de a se plânge. Sigur, nici acest sistem nu este ușor de implementat, pentru că, iată, avem uh, o infrastructură care trebuie să fie întreținută în condițiile în care tot mai puține persoane sunt angajate. Domnule comisar, ați spus că portofoliul nostru este nou pentru dumneavoastră și că veți fi foarte atent cu tot ceea ce se întâmplă. Vă cred pe cuvânt, însă trebuie să înțelegeți scepticismul nostru, mai ales la Comisia de Transport. După cum a spus Brian Simpson, la pachetul feroviar, comisia, a fost, uh, comisia anterioară a trebuit să superviseze implementarea, dar am văzut că nu s-a mișcat absolut nimic și că nu s-a făcut nimic în statele membre. Și și în celelalte domenii situația a fost similară, nu, nu au mers lucrurile exact cum am fi dorit noi. În Germania, uh, când se, dau, uh, când se iau decizii politice bune, care nu sunt însă supervizate în implementarea lor, atunci desigur că totul eșuează. Însă trebuie să intervenim în, în uh, uh, trebuie să intervenim în favoarea cetățenilor noștri. Avem încredere în dumneavoastră și să sperăm că nu ne veți dezamăgi. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Meissner. Acum, în numele verzilor, un minut și jumătate, Isabel Durand. Oui, merci. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Bineînțeles că nu contest procesul democratic și transparent care a dus la adoptarea diferitelor directivi privind deschiderea pieței serviciilor poștale și nici nu contest faptul că trebuie să veghem la aplicarea lor, dar cred că e, trebuie, este la fel de democratic și la fel de transparent ca la un moment dat să tragem linie și să evaluăm în mod concret care sunt efectele acestor directive. Cred că între statele membre situația este diferită de la caz la caz, dar nu putem să spunem că avem o îmbunătățirea serviciilor, că accesul a fost îmbunătățit pentru cetățeni la serviciile poștale. ne a vorbit despre atitudine rațională și presărată cu garanții. Eu cred că, din potrivă, avem de-a face cu o concentrare a operatorilor privați, aproape un oligopol privat și aceasta ia locul unui, așa zis, monopol public, nu cred că este ceea ce doream până la urmă. Ne-ați vorbit despre o atitudine de însoțire a procesului, care sunt uh, efectele. Îmi pare foarte bine că avem un grup al uh, celor care reglementează. Mă bucur de acest lucru, dar știm că încă sunt mai mult, multe de făcut aici și în ceea ce privește uh, situația uh, ocupării în acest sector, mă alătur colegilor care au spus că situația este într-adevăr precară. Uh, îmi pare foarte bine că veți avea o masă rotundă pentru diferitele părți interesate și actori din domeniu. Foarte bine. Însă cum puteți și dacă doriți să uh, reconciliați uh, marile firme cu cetățenii, acesta e un exemplu excelent de mod în care, modul în care puteți să, să, să încercați acest lucru. Uh, situația pe teren este diferită de marile cuvinte spuse să evităm uh, cumva uh, situația în care s-ar căsca prespastia între cetățeni și serviciile poștale care le sunt destinate. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Durand. În numele GUE NGL, domnul de Jong, două minute. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar Barnier. Chiar dumneavoastră ați spus faptul că piața internă trebuie să aibă o față socială Uh, și uh, fostul comisar Mario Monti a afirmat acest lucru în raportul său. Uh, acest lucru nu trebuie să se facă în detrimentul calității, evident. Ieri, cu ocazia grevelor, uh, um, manifestațiilor de protest, o femeie, de exemplu, ne-a spus că are 55 de ani, că lucrează de 20 de ani uh, în uh, domeniul poștal și că la anul urmează să fie concediată și nu este singura care se află în această situație. De altfel, toți poștașii urmează să fie concediați de către poșta din uh, uh, regatul um, țărilor de jot, nu numai din cauza uh, concurenței, ci pentru că se caută lucrători mai flexibili și care să accepte salarii mai mici în acest domeniu. 15.000 de persoane vor fi astfel concediate. E vorba de persoane fiabile, de persoane cu experiență și care adesea fac această muncă de zeci de ani. Deci, domnule comisar, iată întrebarea mea. De ce nu ați comandat un studiu cu privire la uh, consecințele sociale ale liberalizării serviciilor poștale? De ce Parlamentul European trebuie să se ocupe uh, să, să vă solicite un astfel de studiu? Există un, uh, o, o pagină internet uh, uh, unde puteți constata cu ochii dumneavoastră toate aceste catastrofe. Condițiile se degradează, diversi operatori încearcă cu greu să pătrundă pe piață, nu toți reușesc și iată se propune dezvoltarea unui nou tip de serviciu în legătură cu acest grup la nivel înalt al autorităților de reglementare, nu ați uh, consultat Parlamentul European și uh, riscul e ca persoanele care trăiesc în uh, regiunile muntoase sau pe insule să trebuiască să plătească mai mult pentru uh, poștă, pentru serviciile poștale. Cred că ar trebui să avem o uh, propunere pentru a uh, pune capăt liberalizării pe uh, termen uh, scurt, uh, un moratoriu, pentru că astfel am da o față umană pieței unice. Uh, Vă mulțumesc pentru un minut și jumătate are cuvântul domnul Bufton în numele grupului EFD. Este singurul, ultimul orator în această rundă. EU... Mulțumesc, domnule președinte. Când Uniunea Europeană a spus că serviciul poștal trebuie să se deschidă competitivității, a, a, dis, a distrus un serviciu viabil în Marea Britanie. Serviciile poștale erau uh, sub uh, subsidiaritatea uh, Uh, statului și vizau asupra garanției pensiilor și sistemului social și așa mai departe. Am avut 25.000 de servicii poștale în trecut, acum avem mai puțin de 12.000, în ciuda faptului că populația crește. Serviciile poștale nu au putut să rămână deschise fără sprijinul guvernului. Mii de servicii poștale au fost închise, astfel încât oamenii nu au mai putut beneficia de servicii vitale. Uniunea Europeană spune prin reforma poștală că trebuie să fie puse la dispoziția cetățenilor servicii poștale bune. Ei bine, în Marea Britanie noi am avut servicii poștale optime. Serviciul a fost eficient, prețurile au fost decente, toată lumea avea acces la aceste servicii. Însă acum acest serviciu a fost divizat și este disgrațios acest lucru. Este deplorabil faptul că acest lucru s-a întâmplat numai pentru supunerea la legea competitivității. Ce doriți să faceți în, pe mai departe? Uh, Uniunea Europeană trebuie să obțină o derogare de la această directivă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Bafton, spune președintele. Mulțumesc. Acum iau cuvântul, uh, nu, iau cuvântul cei care doresc să vorbească nume propriu, domnul Bach. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. comisar. Felicitări domnului Simpson care a adresat întrebările potrivite. Deocamdată această liberalizare trebuie să ne arate că obiectivul ultim este acela de a obține o calitate mai bună a serviciilor poștale la un preț mai bun. Serviciile poștale în trecut au asigurat calitate la prețuri bune, însă trebuie să recunoaștem un lucru. Este nevoie de o modernizare a serviciilor poștale. Și această modernizare a, a fost realizabilă printr-o restructurare a serviciilor. În opinia mea, este extrem de important ca diferite puncte să fie luate în calcul. De exemplu, dreptul de muncă. Acest drept trebuie să rămână intangibil. Salarii trebuie să fie securizate, dar acest lucru poate fi realizabil numai prin uh, contracte viabile. Numai astfel putem să uh, evităm situația de dumping social. Serviciul universal, uh, s-a discutat deseori despre acesta, s-a discutat despre situația trimiterii scrisorilor și a pachetelor. Aștept un studiu din partea Comisiei în ceea ce privește universalizarea serviciului. Fiecare țară trebuie să respecte obligațiile, trebuie să creeze un oficiu uh, independent de reglementare care să, viz, să vegheze la uh, respectarea drepturilor angajaților, dar și ale cetățenilor. Trebuie să existe personal pentru acest oficiu, evident. Din ce în ce mai mult, curierul electronic ia amploare și eh, comerțul pe internet ia amploare. Toată lumea însă face apel la serviciile poștale pentru realizarea acestor servicii. Aștept așadar din partea Comisiei în acest context o evaluare de impact în ceea ce privește eh, efectele sociale ale acestei liberalizări. Felicit Comisia pentru grupul de dialog privind uh, uh, serviciile poștale pentru utilizatori. Mulțumesc, domnule Bach. Un minut și jumătate, doamna Țicău. Gracias, signor președinte, domnule comisar liberalizarea serviciilor poștale este prevăzută pentru anul 2011, cu posibilitatea ca statele membre care s au alăturat uniunii după 2004 și cele cu topografie deosebită să poată amâna deschiderea spre competiția pieței serviciilor poștale până în 2013 în domeniul serviciilor potale este însă esenial ca statele membre să asigure colectarea sortarea transportul i livrarea trimiterilor potale pentru toi cetăenii europeni indiferent de locaia acestora o dată pe zi cel puin cinci zile pe săptămână la acelai pre pe tot teritoriul unui stat membru în conformitate cu obligaia de serviciu universal. atrag atenia asupra necesităii ca inclusiv în această perioadă de criză statele membre să menină în continuare reelele potale bine funcionale cu un număr suficient de puncte de acces inclusiv în zonele rurale sau puin populate. directiva cu privire la realizarea integrală a pieei interne a serviciilor potale ale comunităii stabilete obligaia ca statele membre să îi definească modalităile de finanare a serviciului universal dându le acestora suficientă flexibilitate de această finanțare depinde calitatea serviciilor potale asigurarea de condiții de muncă decente lucrătorilor din sectorul serviciilor potale precum și existența unor garanții privind locurile de muncă pregătirea și veniturile angajaților. consider absolut necesar ca până la sfârșitul acestui an comisia să ne prezinte un studiu privind impactul liberalizării serviciilor potale în statele care au deschis complet competiția în acest domeniu.

poștale urmează să fie finalizează până în decembrie în acest an. Uh, cetățenii care trăiesc în zonele rurale și eu îi reprezint, uh, cei de pe insule și din uh, regiunile muntoase și-au exprimat preocupări foarte grave. Serviciile poștale joacă un rol foarte important în viața Irlandei și aș dori să mulțumesc poștașilor, să le aduc un omagiu pentru rolul pe care îl joacă în societatea irlandeză. Serviciile poștale, o știm cu toții, reprezintă mai mult decât un serviciu economic. Ele fac parte din țesutul nostru social, din zonele noastre, mai ales în țara mea. 40% din populația irlandeză uh, trăiește în um, zonele rurale. Serviciile poștale uh, reprezintă o sursă de uh, contact uman pentru persoanele în vârstă și ele astfel uh, rămân în țesutul social. Comisia Europeană e foarte important să se asigură că prevederile legate de serviciul universal din acest text legislativ sunt respectate și mă refer mai ales la obligația autorităților de reglementare care trebuie să respecte faptul că poșta este colectată și este livrată cetățenilor oamenilor zilnic, mai ales în uh, zonele rurale. Cinci zile pe săptămână în conformitate cu legislația în vigoare și mă bucur să constat că domnul comisar a făcut o observație în legătură cu acest grup la nivel înalt de dialog care să îi implice pe utilizatori, deci cetățeni, uh, companii, uh, uh, sindicate și parlament. Am avut o delegație de la Sindicatul Telecomunicațiilor în urmă cu ceva timp aici la Parlament și cred că avem cu adevărat obligația să îi reprezentăm și mai ales să îi respectăm pe cetățenii europeni și să ne asigurăm că beneficiază de un serviciu universal pe care l-au avut timp de ani ani de zile, în urmă cu ani, în cu mult înaintea uh, dezvoltărilor economice recente din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, doamna Lichtenberg, un minut și jumătate. Mulțumesc. Domnule comisar, dragi colegi, țin să vă spun că, date fiind promisiunile de îmbunătățire în ceea ce privește liberalizarea, până acum constat că s-au îndeplinit foarte puține. Noi, în calitate de eurodeputați, am uh, primit informații care arată că situația s-a înrăutățit. Serviciile în domeniile, serviciile poștale în domeniile rurale au uh, avut de suferit. Pentru că acestea, iată, acum nu mai sunt garantate și asta în special acolo unde există zone greu accesibile. Avem posturi în plus, da, dar sunt posturi care nu asigură un trai decent. Nu se poate trăi în urma acestora, ci există doar posibilitatea de a trăi doar dacă mai ai și o altă slujbă pe lângă. Doar uh, Sigur, dacă discutăm despre industria publicității, sigur, aceasta va spune că are foarte mare succes, pentru că pentru aceasta uh, situația s-a îmbunătățit în, raport, uh, în relația cu serviciile poștale. Trebuie însă acum Uh, ca statele membre să, plă- să suporte costurile pentru îmbunătățirea serviciilor poștare, asta din cauza că nu mai există marge de manevră în ceea ce privește situația bugetară. În aceste condiții, domnule comisar, la evaluarea de impact, S-a ținut prea puțin cont de această situație și tocmai de aceea situația s-a înrăutățit atât pentru consumatori cât și pentru uh, angajații de la serviciile poștale. Vă mulțumesc, doamna Lichtenberger, spune președintele. Un minut și jumătate, doamna Zabine Vils. Mulțumesc, domnule președinte. Două etape ale liberalizării serviciilor poștale au fost deja, sunt deja în implementare. Până acum, Comisia nu a publicat nici un studiu însă care să trateze condițiile sociale și consecințele deschiderii acestei piețe pentru cei angajați în domeniul poștal. Domnule comisar Barnier, în aceste condiții vă adresez o întrebare. Când va fi pus la dispoziția Parlamentului acest studiu? Ieri am uh, discutat despre situația angajaților la serviciile poștale din mai multe state membre care vor fi concediați. Și am uh, înțeles că condiția de angajare este mult mai proastă ca în trecut. Concurența și politica uh, concurențială nu trebuie să fie făcută pe costurile angajaților. Dacă Parlamentul vrea într-adevăr să facă ceva împotriva excluderii și împotriva sărăciei, atunci liberalizarea serviciilor poștale trebuie să asigure, în primul rând, menținerea unui standard ridicat pentru angajați. Pentru că altfel solicităm un moratoriu pentru cea de-a treia etapă a liberalizării pentru cetățeni și pentru angajatori. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Un minut și jumătate acum, doamna Tun. Mulțumesc. Într-adevăr, acum discutăm despre o decizie extrem de importantă în uh, direcția liberalizării serviciilor poștale. Este vorba despre directiva ce vizează implementarea pieței unice la nivelul serviciilor poștale, să nu uităm. Însă, trebuie să asigurăm o implementare corectă uh, o implementare bine încadrată în timp uh, la nivelul statelor membre. Din cele expuse dumneavoastră, domnule comisar, rezultă un lucru. Vreți să colaborați cu toate statele membre. Mă bucură această abordare. Mă bucură faptul că există și grupul de lucru pentru privind uh, deschiderea uh, pieței la capitolul servicii poștale și sper să se ajungă la o consolidare. Deschiderea pieței pentru serviciile poștale pentru consumatorii independenți reprezintă o temă extrem de importantă, pot, extrem de importantă și sunt optimistă în ceea ce privește soluțiile care pot fi oferite de Comisia Europeană soluții care trebuie într-adevăr să genereze situația în care utilizatorii independenți pot să apeleze cu încredere la serviciile poștale. De asemenea, salut faptul că implementarea se dorește a fi mereu Uh, monitorizată. Însă mai există o chestiune importantă aici. Identitatea europeană are nevoie de simboluri clare. Este vorba despre imn, monedă, uh, drapel. Însă avem nevoie și de un timbru uh, european și poate că ar fi bine să ne gândim și la acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Acum un minut Doamna Serachiani. președinte. Mulțumesc, <clears throat> domnule președinte. Desăvârșirea pieței unice a serviciilor poștale până la sfârșitul acestui an este o etapă importantă. Ar fi bine ca Comisia să facă un studiu de impact, așa cum au spus și colegii uh, mai înainte. Trebuie să vedem care este impactul deschiderii uh, acestei piețe a serviciilor poștale asupra vieții cetățenilor cum dorește și cum poate Comisia să protejeze drepturile cetățenilor din zonele îndepărtate, rurale, muntoase, pentru ca și acești cetățeni să poată să uh, primească poșta așa cum trebuie și să trimită poșta. Cum dorește Comisia să se asigure că există garanții uh, efective pentru partea socială? Nu trebuie să existe niciun fel de justificare pentru dumpingul social. Statele membre au posibilitatea să aplice directiva și trebuie să o facă așa cum trebuie. Am instrumentele la dispoziție. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Isaia. Un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Problema deschiderii serviciilor poștate la, la concurență a pus uh, problema accesibilității și a calității serviciilor în multe state membre. Uh, în Finlanda, o țară cu o suprafață foarte mare, dar foarte puțin populată, uh, problema e ca aceste servicii să fie de calitate doar în orașele mari, unde e clar că costurile, că beneficiile economice sunt mari. Însă, costul um, acestor servicii în zonele rurale este lăsat la, la, la, um, la societății și livrarea poștei în aceste zone e de patru ori mai mare decât în orașe. Trebuie să încercăm să păstrăm servicii poștale de calitate prin uh, atragerea operatorilor în stare să furnizeze astfel de servicii. Aș dori să întrebe uh, Comisia cum concurența poate să fie egală, autentică, când condițiile impuse operatorilor care furnizează aceste, acestor uh, servicii sunt foarte stricte. Și apoi, cum Comisia dorește să acopere costurile care rezultă din aceste servicii universale? Uh, una dintre alternative foarte simple în legătură cu uh, finanțarea ar uh, putea fi folosirea veniturilor fiscale pentru a finanța acest serviciu. Ar fi însă o situație dezastruoasă, pentru că finanțarea, de exemplu, în Finlanda ar putea fi absurdă. E vorba de Uh, bugetul unei întreprinderi de stat uh, cu uh, un profit de 100.000 de euro care ar intra în concurență cu operatori foarte mici cu beneficii minore și totul ar rămâne pe seama contribuabilului. E foarte greu de explicat o astfel de situație cetățenilor. Mă întreb dacă am putea avea o taxă pe activitățile poșale, astfel încât banii pentru operatori să fie recuperați în mod echitabil pentru ca serviciile de să fie de calitate și în aceste regiuni îndepărtate. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Fernandez, un minut și jumătate. Muito Mulțumesc, domnule președinte. Serviciile poștale reprezintă un instrument important de comunicare, joacă un rol important în ceea ce privește competitivitatea și în ceea ce privește coeziunea socială, economică și teritorială. Este inacceptabilă situația ca locuitorii din zonele rurale să nu aibă acces la aceste servicii, servicii, calitativ, servicii de o bună calitate. Populația mai izolată are și ea dreptul la servicii poștale de aceeași calitate. Vedem în statele membre, de exemplu în Portugalia, că există situația în care punctele de acces la serviciile poștale sunt foarte puține în zonele rurale și calitatea are de suferit din această cauză. Calitatea însă trebuie menținută, eventual ridicată și nici într-un caz scăzută. De asemenea, directiva, directivele uh, anterioare au avut uh, efecte negative în ceea ce privește condițiile de lucru și condițiile de salarizare pentru cei din domeniul poștal. Este o situație inacceptabilă, nu trebuie ca competitivitatea să fie realizată pe cheltuiala angajaților. Mă implic așadar pentru cei care au nevoie de o situație îmbunătățită la acest uh, capitol. Trebuie să solicităm Comisiei să găsească o soluție pentru evitarea acestor probleme menționate de mine anterior și totodată trebuie să ne asigurăm că legislația în acest domeniu este respectată și dacă este necesar să fie și îmbunătățită, de ce nu? Mulțumesc, spune domnul președinte. Cine îți care contul? Alla signora Sofia Coni. Doamna Doamna Ocon are cuvântul. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, în societatea noastră modernă, serviciile de comunicare eficiente sunt absolut fundamentale, atât pentru viața uh, întreprinderilor, cât și pentru cetățenii noștri europeni în general. Liberalizarea pieței poștale reprezintă astfel o adevărată provocare pentru acest sector de activitate. Uh, în paralel, evoluțiile tehnologice, dar și criza economică au fragilizat uh, operatorii istorici de servicii poștale. Ca și mulți colegi de-ai noștri, sunt foarte atașată de principiile coeziunii sociale, economice, teritoriale, care sunt potențate de aceste servicii uh, poștale. Ca și președinta a grupului de lucru pentru servicii poștale, sunt conștientă de, conștientă de temerile care sunt exprimate în ce privește viitorul economic economic al acestui sector. Uh, sute de uh, poștași au manifestat ieri la Strasburg. Liberalizarea pieței poștale nu trebuie să se facă, spun ei, în detrimentul condițiilor de muncă și în detrimentul calității serviciilor. Directiva 2008 dorește servicii de calitate la prețuri competitive și dorește și crearea de noi locuri de muncă. Acest lucru înseamnă o aplicare scrupuloasă a directivei, în special în ceea ce privește obligațiile care decurg din serviciul universal. Mai mult decât atât, operatorii, prestatorii de servicii trebuie să își schimbe mentalitatea, să evolueze și să găsească noi surse de finanțare. Domnule comisar, Comisia Europeană trebuie să fie vigilentă și să urmărească cu foarte multă atenție cum evoluează economic acest sector este într-adevăr, ați spus-o și dumneavoastră, un, uh, o reformă structurală majoră, în cea, inclusiv în ce privește partea financiară. Sunt sigură că uh, ne veți coopta pentru a putea urmări împreună evoluția acestei reforme extrem de importante. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Acum trecem la Catch the Eye oradores que los que prevé la norma, pero vamos a intentar dar a todos. Pe ordinea de zi uh, avem mai mulți uh, vorbitori, o să încerc să dau cuvântul tuturor, pentru că nu, este, nu suntem foarte în întârziere. Dacă puteți însă vă rog să respectați minutul care vă stă la dispoziție. După un minut uh, vă voi întrerupe, să știți, pe toți. Are cuvântul mai întâi domnul Nicolașic. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, colegi, în decembrie 2010 am uh, atins un jalon extrem de important uh, în ceea ce privește liberalizarea pieței poștale, pentru că piața se deschide acum pentru toți ofertanții și toate posibilitățile de concurență vor fi potențate. Comisia a făcut deja mai multe inovații în acest domeniu de mai mult timp și consider că este un lucru foarte important pentru că felul monopol, pe mon, bazat pe monopol, cum era organizată poșta până acum, în general, în Europa, a dus la o creștere a prețurilor și a avut, de asemenea, la uh, consecințe negative pentru consumatori. Eu susțin liberalizarea și privatizarea pieței poștale și deschiderea monopolurilor de stat, pentru că aceasta va duce la o scădere a prețurilor și, cu siguranță, va face bine și consumatorului. Sperăm însă ca și angajații să aibă numai lucruri de câștigat. Mulțumesc, domnule Nicola, și expune președintele, domnul Tarabela are cuvântul. Domnule președinte, domnule comisar, și eu m-am întrebat uh, cu privire la efectele negative ale liberalizării pieței publice în acest domeniu și am uh, arătat că vor putea apărea disfuncționalități grave. Există o solicitare de transparență și insist ca acum Comisia să analizeze și piața serviciilor poștale în cea a electricității pentru a determina măsura în care consumatorii pot face o alegere între servicii de calitate. Nu mai este vorba despre declarații sfărăitoare, pentru că trebuie acum să trecem la o etapă nouă și să reparăm erorile grave care s-au comis până acum. Iau act de înființarea grupului dialogului utilizatorilor, așa cum spunea și domnul Cadraui. Așteptăm de acum înainte mai mult de la dumneavoastră, domnule comisar. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Tarabela. Are cuvântul doamna Harkin. Domnule comisar, ne-ați spus că directiva permite statelor membre să aibă o, o marjă de aplicare în, eh, la nivel național, în funcție de eh, cerințele sociale. Vreau să mă eh, întreb dacă aceste cerințe sunt însă respectate. Pentru că ieri, într-o dezbatere, am cerut să existe muncă și locuri de muncă decente. Din păcate, însă, cel mai multe locuri de muncă până acum existente sunt locuite de locuri de muncă prost plătite și de aceea există o mare îngrijorare în rândul cetățenilor, în rândul uh, angajaților poștali, în legătură cu uh, siguranța și calitatea locurilor lor de muncă. Nu cred că putem continua așa. Am primit foarte multe întrebări din circumscripția mea electorală în legătură cu uh, serviciile por- poștale și că faptul că multe trimiteri uh, sunt pe drum până la 5 zile uh, în plan local și regional. Avem nevoie de un moratoriu privind uh, aplicarea. Doamna Harkin a fost întreruptă. Uh, urmează domnul Ferreira. Stimate domnule comisar, Lucrătorii din domeniul poștal sunt acum confruntați cu o realitate care nu mai poate fi negată. Serviciile postale, poștale au uh, început să se liberalizeze. Poșta a fost până acum uh, de stat și uh, întrebarea este cum se vor modifica condițiile lor de lucru. Până acum însă concentrările și monopolurile de pe piața europeană nu îi favorizau. Întrebarea este însă cum se va ieși din acest proces inițial. Repartizarea geografică, prețurile, dumpingul social și dumpingul uh, în rândul uh, lucrătorilor necesită măsuri importante împotriva privatizării acestui uh, serviciu public important. Aș vrea să dau un exemplu și anume să vorbesc despre importanța protecției acestora. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă Ferreira, și acum doamna Regner. Domnule comisar, Tocmai am participat la dezbaterea privind mai bună guvernare și liberalizarea serviciilor poștale. Este unul din exemplele care arată că nu ar fi apărut uh, efectele negative care există deja dacă ar fi existat un studiu de impact uh, cinstit uh, și nepartinic. Comisia nu a publicat niciun fel de studiu care ar fi adresat problema consecințelor sociale a reformelor poștale. Uh, Comisia nu face decât să susțină uh, autoritățile de reglementare naționale fără să garanteze un, uh, o competiție justă. Știți care sunt consecințele. Muncă, forță de muncă cal, necalificată și uh, locuri de muncă prost plătite. De aceea vor apărea și mari uh, diferențe între servicii de la o regiune la alta. Nu vă pare rău, domnule uh, comisar, dacă uh, Uh, nu va, nu va părea rău să se privatizeze poșta franceză împotriva voinței sindicatelor și angajaților? Mulțumesc, uh, doamna Ines Ayala. Președinte, și... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În uh, țări foarte civilizate, cum ar fi Finlanda, Regatul Unit și Germania, au fost foarte multe falimente ale operatorilor din domeniu. Cea de-a treia directivă în domeniul serviciilor poștale încerca să garanteze o obligație generalizată, același preț și servicii poștale cel puțin 50 de, 5 de pe săptămână. Apoi, evaluarea de impact legată de ocuparea forței de muncă și lupta împotriva dumpingului social și vedem acum efectele acestei directive. În al treilea rând, domnul președinte intervine, vorbitoarea este rugată să vorbească mai lent. Apoi, calitatea asupra mediului social a acestor politici, îl rugăm pe domnul Barnier să ne spună care sunt efectele um, acestor inițiative este nevoie să se ofere mai multe informații legate de această situație. Mulțumim, are cuvântul domnul Bililo. Președinte, eh, comisar... Mulțumesc, domnule președinte, estimate domnule comisar Barnier. Trecerea la o gestiune um, la nivel european a serviciilor postale de la nivelul național este o inițiativă care aduce uh, o întărire a suveranității teritoriale și eu sunt de acord cu această măsură, însă cer să se facă o analiză foarte atentă cu privire la costuri, la timpuri și la avantajele adevărate pentru a putea garanta o distribuire punctuală a poștei, ținând cont și de zonele rurale și de zonele îndepărtate. De asemenea, trebuie îmbunătățite rețelele de transmisie între țări și în teritoriu în general. Este nevoie de aceea să garantăm o ocupare stabilă și nu precară. Eventual, de asemenea, să îmbunătățim calitatea locurilor de muncă. Serviciile postale, poștale nu pot... Microfonul este întrerupt. Mulțumesc, spune președintele. Poți să-ți iei căștile, Brian, te rog. Președintele, sunt surprins că autorul uh, acestei întrebări nu are timp destul să răspundă la această întrebare, dar asta pare să fie realitatea. Trebuie să înțelegem că procedura Catch the Eye ne dă ocazia să primim și răspunsuri și că autorul va avea timp să răspundă la întrebări în calitate de președinte, vă voi da două minute pentru ca să puteți răspunde la toate întrebările, pentru că dumneavoastră sunteți autorul întrebării. Vă rog. Well, uh, thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că faptul că multe persoane au dorit să participe la Catch the Eye arată importanța acestui subiect pentru Parlamentul European. Și exact acest lucru doresc să-l subliniez pentru comisie. Comisia, din câte am înțeles, este, are anumite responsabilități și recunosc acest lucru. Însă, Parlamentul European este foarte îngrijorat că, odată cu liberalizarea serviciilor poștale, condițiile sociale, condițiile de muncă și condițiile de servicii incluse în Declarația Universală în acest sens vor fi diluate în sensul liberalizării și privatizării. Este important să subliniem acest lucru și sper că vă veți asuma responsabilitatea în acest sens. Al doilea punct pe care aș dori să-l subliniez ca reacție la cele spuse de grupul FD se referă la Regatul Unit și la acuzarea închiderii anumitor uh, oficii poștale din Regatul Unit în contextul liberalizării. Trebuie să spunem că acest lucru este o minciună. Închiderea acestor oficii poștale din Regatul Unit a fost în urma, luată în urma unei decizii a Regatului Unit și asta din cauza că guvernul britanic a redus subvențiile și a hotărât să schimbe sistemul de plată trecând la sistemul plății directe. De aceea, odată cu reducerile din, legate de Royal Mail, s-au închis și aceste oficii, oficii poștale. În fine, domnule președinte, ideea unui opt-out al Marii Britanii este una dintre cele mai ridicole idei pe care le-am auzit vreodată legate de serviciile poștale. Pentru că este un guvern care dorește, în general, liberalizarea cât mai rapidă. Este un guvern cât se poate de liberal. Vorbitorul a fost întrerupt. Mulțumim, domnule Simpson. Spune domnul președinte, vi s-a terminat timpul de intervenție. Acum vom încheia discuția dând cuvântul domnului comisar Barnier, așteptând răspunsurile domniei sale la comentariile făcute și la întrebările adresate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne, stimați domni, această dezbatere este capitală și vă mulțumesc foarte mult, domnule Simpson, pentru faptul că ați inițiat-o. Vreau să vă amintesc două, trei lucruri înainte să vă dau răspunsurile pe larg. După cum am spus înainte și după cum uh, toată lumea o va recunoaște în mod obiectiv, această reformă, această deschidere controlată a serviciilor poștale nu a fost făcută nici cu ușile închise și nici în, uh, cu pripeală și nici din întâmplare ci cu o validare democratică periodică și cu susținerea tuturor guvernelor europene. Foarte mulți dintre dumneavoastră au jucat un rol foarte important. Domnule Simpson, sunteți unul dintre ei, domnul Marcus Ferber, de asemenea și alții au uh, contribuit la această dezbatere. Este punerea în aplicare a unei liberalizări progresive. Au existat vreo 20 de studii de sector, sectoriale, care au fost uh, făcute publice, deci nu a existat nicio concertare în secret și, domnule Tarabela, n-a existat nicio precipitare, să spunem, ci lucrurile s-au întâmplat etapă după etapă. Iată primul punct. Al doilea punct, știu ce scrie în tratate, știu ce prevăd textele pe care ne bazăm. Doamna Roconi și-a amintit de un lucru foarte important. În calitate de fost redactor al Constituției și a Tratatului de la Lisabona, am fost însărcinat cu uh, garantarea coeziunii teritoriale în toate aceste texte pe care le negociam, ceea ce nu a fost foarte simplu, pentru că aceste cuvinte înseamnă ceva, așa cum uh, în tratatul de la Lisabona există domenii noi cu privire la protecția serviciilor publice și la protecția sociale. Pentru mine acestea sunt cuvinte foarte importante. Și dincolo de convingerile mele personale pe care vreau să le numesc scurt într-o frază, eu nu cred că Europa se limitează la o mare zonă de liber schimb. Europa nu este doar o piață mare, ci este un spațiu comun de viață economică, socială și umană. Și am revenit în Comisia Europeană cu această convingere și această convingere mă va urmări în cei cinci ani în care am onoarea să exercitez această funcție. Iată deci ce scrie în tratate. Și nu voi uita acest lucru și din când în când o să le amintesc celor care uită că există această prevedere. Iar textul directivei prevede și el uh, anumite lucruri. I-am spus doamnei Virs și altora, eu nu cred că un moratoriu sau o blocare brutală a acestei evoluții ar fi utilă după părerea mea, nu ar face decât să creeze o insecuritate dăunătoare pentru întreprinderi și pentru utilizatori în general și nu cred că ar fi o acțiune responsabilă. Dar, având în vedere acestea, și având în vedere faptul că procesul va continua, va trebui să verificăm că acesta continuă în mod corect și că se derulează în conformitate cu textele directivei și în conformitate cu tratatele despre Uniunea Europeană. Doamnă Pac, Doamna Bonconi au vorbit despre serviciile postale universale. Sunt cuvinte importante în aceste texte care trebuie să îmbunătățească, de fapt, prestațiile de servicii, prestările de servicii universale. Este clar că aceste prestări trebuie să fie uh, de calitate și trebuie să verificăm că aceasta se întâmplă în conformitate cu calitatea de pe piațele publice și cu instrumentele de control pe care le avem. Acestea sunt, într-adevăr, chestiuni pe care nu trebuie să le uităm. Apoi, condițiile de lucru sunt și ele un aspect care trebuie să fie respectat, un lucru esențial care trebuie să conteze atunci când acordăm uh, dreptul de operare um, diferiților uh, ofertanți. Mai mulți colegi au vorbit despre cea de-a treia directivă poștală și în aceasta se prevede foarte clar că statele membre dispun de instrumente pentru a gestiona legislația muncii pentru a putea combate așadar orice formă de dumping social, iar chiar statele membre sunt cele care, în temeiul principiului de subsidiaritate, trebuie să găsească abordarea corectă pentru a găsi un nivel corect de protecție socială și de condiții de muncă. Aș putea să vă mai dau multe exemple și citate care, de fapt, impun exigențe pentru statele membre și pentru întreprinderi și, în general, pentru comisie în uh, baza controlului pe care îl exercită Parlamentul European și Consiliul. Aș vrea de asemenea să mai spun uh, câteva ceva despre un subiect care mă interesează foarte mult, pentru că am fost timp de 20 de ani reprezentant al unui teritoriu de munte um, în care ofeream servicii publice pentru teritoriile cele mai izolate chiar. Știu că doamna Fernandez și doamna Boconi sau doamna Harkin au vorbit despre această problemă. În ceea ce privește zonele rurale, Vreau să vă amintesc că dacă nu există o respectare a unor exigențe minime de către statele membre, Comisia va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a se asigura ca statele membre să își îndeplinească aceste obligații în ceea ce privește serviciile de bază în zonele rurale, mai ales în uh, domeniul coeziunii teritoriale, în, având în vedere această exigență. Înțeleg uh, foarte bine că trebuie să mergem înainte, dar fără să ne pripim, fără să ne aruncăm înainte. Trebuie să ne asigurăm că ceea ce este prevăzut în textele tratatelor este și respectat. După mai multe studii sau uh, rapoarte, trebuie să facem corecturi, probabil trebuie să folosim aceste informații. Domnul El Cadraui, doamna Țicău și doamna Wills au vorbit de primele studii care s-au făcut. Vreau să confirm că în acest an vom uh, face o primă analiză, un prim studiu uh, la sfârșitul anului acesta, care ne va oferi o analiză cu privire la ultimele evoluții de pe piața poștală și care ne va garanta și o informare corectă despre tendințele în domeniul pieței ocupării. Va avea loc așadar o evaluare oficială pe care noi trebuie să o facem, noi, Parlamentul și Consiliul, și noi cu Parlamentul și Consiliul atunci Uh, când se pune problema intrării în vigoare a directivei în 2013. Avem și grupul de dialog al utilizatorilor, al consumatorilor, la care și dumneavoastră participați împreună cu sindicatele, cu întreprinderile și cu consumatorii propriu-ziși. Grupul de reglementatori va ține cont de avizul acestui grup de lucru și de avizele pe care le dă Comisia. Doamnelor și domnilor, în concluzie, aș vrea să repet cum i-a spus și doamnei um, Duron și altor colege că pentru noi este la fel de important ca și pentru dumneavoastră ca această directivă să funcționeze fără să penalizeze utilizatorii și uh, consumatorii în general. Mi se pare de aceea foarte important să fim obiectivi, preciși și onești în studiile de evaluare pe care le vom prezenta. Și fiind dat că vorbim acum de sinceritate, Vreau să revin asupra unui cuvânt uh, al domnului Simpson și anume că aceste studii și publicitatea pe care o vom face, dezbaterile care se vor crea în jurul acestei probleme, în grupul de dialog vor fi foarte importante, în general pentru Europa. Eu voi face tot posibilul pentru ca Uniunea Europeană să-și respecte deciziile pe care le-a luat. Atunci când vorbim de ocupare în serviciile poștale, de distribuire, de coeziune teritorială, de protecție socială. Ce trebuie să facă deciziile europene? Care sunt uh, consecințele care re- sunt, se pot reduce la deciziile europene? Ce trebuie să facă guvernele? Cine este responsabil pentru ce? Trebuie ca cei care sunt responsabili să-și preia responsabilitatea și să nu acuze Uniunea Europeană pentru toate domeniile de responsabilitate. Iată de ce mi se pare atât de importantă această dezbatere, această analiză. Doamne Durand, doamnelor și domnilor, voi fi eu personal președintele grupului de dialog pentru utilizatori pentru a putea demonstra sinceritatea și dorința de acțiune a Comisiei în acest domeniu care este inima unei piețe enorme, care este de fapt un spațiu comun de viață economică și socială la, față de care mă simt foarte atașat și sunt responsabil. Mulțumesc, mulțumesc domnule comisar, spune președintele și prin această intervenție încheiem dezbaterea cu privire la serviciile poștale, iar în câteva minute vom trece la vot. Ne rămân 8 minute. În orice caz, acum întrerupem ședința până la vot și vă așteptăm la vot. Vă urez o zi bună și un weekend plăcut!